comisar, uh, dezbaterea s-a încheiat, vom vota mâine la ora 12. Ne vom reîntâlni mâine, marți, pe 16 aprilie 2013, de la ora 9 la 2.30 și mai apoi de la ora 3